Și acum trecem la planul de lucru pentru această săptămână. La conferința președinților, potrivit articolului 37, pe 12 martie, s-a adoptat ordinea de zi definitivă. Ordinea de zi care va parvenit. Grupul PPE solicită să avem o declarație a Comisiei și Consiliului în ceea ce privește securitatea juridică investițională în afara Uniunii Europene. De asemenea, ar trebui să existe și o rundă de intervenții a șefilor de grupuri politice. Domnul Dol este cel care a solicitat aceasta și are cuvântul acum. Mulțumesc. Domnule președinte, știți ce se întâmplă în Argentina. Există amenințarea de a naționaliza compania IPF. Repsol din Spania este acționar la această companie. Cerem o dezbatere cu rezoluție deoarece vrem să protejăm investițiile europene din țările terțe și mai ales vrem să reacționăm la decizia unilaterală, unilaterală și arbitrară a autorităților din Argentina. Deci cerem ca această dezbatere să aibă loc mâine cu rezoluție. Ulterior, deci nu neapărat mâine. Putem să o votăm fie joi, fie mai târziu. Deci iată care este cererea grupului nostru. Da, dragi colegi, ați ascultat solicitarea colegului Dol. Cine este pentru? Deci, Stați puțin, încă nu votăm, corectează președintele. Mai întâi, potrivit regulamentului de procedură, trebuie să întreb dacă dorește cineva să vorbească pentru solicitarea domnului Dol. Maior Oreha. Domnule președinte, un principiu pe care cred că trebuie să-l apărăm aici și în afara Uniunii Europene este cel al siguranței juridice. E un criteriu pe care trebuie să-l apărăm, ă, să-l apărăm, iar altul pe care trebuie să-l combatem este cel al uh, deciziilor arbitrare. Când vedem că în pericol este siguranța juridică, vorbim despre o acțiune lipsită de legitimitate care afectează mii de mici acționari. Și e un precedent greșit pentru multe investiții europene peste tot în lume. De aceea noi am hotărât că această dezbatere este necesară, indispensabilă și nu doar din perspectiva spaniolă, ci și ca precedent pentru viitor, pentru nenumăratele investiții europene din afara granițelor noastre. Mulțumesc! Domnule Svoboda, eu am înțeles că și dumneavoastră voiați să vă exprimați pentru această solicitare. Bun, deci nu mai luați cuvântul acum. E cineva împotrivă? Vrea cineva să se exprime împotrivă? Nu e cazul? Atunci votăm. Cine este de acord cu solicitarea grupului PP? Să ridice mâna. Cine este împotrivă? Se abține. Cu câteva tineri se adoptă. Vom avea o declarație a Comisiei și Consiliului în ceea ce privește investițiile din afara Uniunii Europene, miercuri după amiaza, termenul de depunere a amendamentelor pentru rezoluție, miercuri la ora 12, deci mâine, pentru rezoluții comune și amendamente comune, joi la ora prânzului, pentru amendamente la uh, rezoluțiile comune amendate. Mai târziu, votul va avea loc vineri, 20 aprilie. Domnule Salafranca, doreați să spuneți ceva pe marginea ordinii de zi? Domnule președinte, cred că trebuie să fim mândri de hotărârea de a avea această dezbatere cu rezoluție. Însă, dat fiind că mâine Doamna Ashton nu va fi prezentă deoarece are un angajament cu miniștrii de apărare de la NATO. Eu cred că ar trebui modificată ordinea de zi pentru a auzi părerea doamnei Ashton. Știu că dumneavoastră intenționează să facă o declarație pe acest subiect. Domnule Salafranca, mă ia puțin prin surprindere acest lucru. Eu am fost informat că în grupul dumneavoastră politic se dorește a avea un punct separat pe ordinea de zi. Tocmai l-am votat, tocmai am decis că vom avea acest punct inclus pe ordinea de zi, așa că mă uimește solicitarea noastră suplimentară. Sigur că Doamna înaltă reprezentant va vorbi în cele ce urmează și cu siguranță poate uh, va putea face câteva afirmații pe marginea acestor subiecte. Cei de la SND doresc să pună pe ordinea de zi amendamentul în ceea ce privește impozitarea produselor energetice. Domnul Svobod are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Raportul Lulling este un raport foarte important, e foarte bun. Dar, în situația actuală, riscă să fie prost perceput. E vorba despre ecologizarea sistemului de impozitare uh, a produselor energetice, e vorba de benzină, de motorină și așa mai departe. În câteva țări, cu siguranță, există temerea că avem de-a face cu un raport care uh, depășește sfera sa obișnuită, mai ales în ceea ce privește, uh, de exemplu, impozitarea motorinei și se teme lumea că motorina se va scumpi tocmai acum când combustibilul este oricum la un preț foarte ridicat. S-a constatat uh, că există această temere și, într-adevăr, există câteva argumente pentru aceasta în viitorul mai mult sau mai puțin îndepărtat. Eu, eu cred că în ceea ce privește compensarea prețurilor pentru motorină, uh, textul este puțin cam vag. Dat fiind interesul nostru ecologic comun, dat uh, fiind conștiința noastră, care trebuie să fie una orientată către ecologizare, eu cred că trebuie să clarificăm acest punct, astfel încât uh, Uh, vin astăzi cu, acest, cu această solicitare și înțeleg că doamna Luling este oarecum sceptică, dar sper să înțeleagă că eu acționez în interesul întregului raport și sper că putem să ajungem la o formulare care să poată să fie mai târziu prezentată întregului Parlament European în plenară. Mulțumesc, spune președintele. Cine dorește să vorbească pentru intervenția domnului uh, uh, Svoboda? Domnul Lambsdorff. Da, eu susțin să preluăm acest punct pe ordinea de zi pentru că, după cum am spus, e nevoie de o dezbatere pe mai departe. La ora actuală acest punct este formulat vag și se înțelege că motorina va, se va scumpi foarte mult și eu cred că nimeni nu are nevoie de acest mesaj, nici cetățenii noștri, nici industria auto. E important să discutăm încă o dată și să prom promovăm acele puncte care nu sunt controversate din raport. Mulțumesc. Cine este împotrivă? Doamnă Luling, aveți cuvântul. Domnule președinte, trebuie să vă spun, domnule președinte, eu nu cred că există niciun motiv obiectiv să se dea curs cererii grupului socialist. Domnule președinte, duminica trecută, domnul președinte Sarkozy a organizat un meeting la Place de la Concord și a cerut mulțimii adunate acolo să nu se teamă. Ca și domnul Sarkozy, eh, trebuie să vă spun că nu sunt convinsă că voi câștiga, însă nici eu nu mă tem. Trebuie să vă spun că consultarea Parlamentului pe acest proiect de directivă a Comisiei datează din 29 aprilie 2011. Am discutat șapte luni în comisie. Raportul meu a fost adoptat în 29 februarie și acum ne aflăm la sfârșitul lunii aprilie. Să mai uh, amânăm termenele nu va, dura, nu va duce la nimic, pentru că miza este clară. Nu este așa cum spune domnul Svoboda, că situația nu este bine înțeleasă. Nu, chiar și liberalii au votat clar, s-au exprimat clar pentru uh, creșterea la, în cazul motorinei și la fel și socialiștii. Și eu am pierdut la comisie. Acum este un amendament Uh, care le permite să voteze împotriva acestei proporționalități. Mulțumesc. Doamna Luling insistă. Am vrut neapărat să spun asta în germană ca să înțeleagă toți colegii care uh, e problema și, că faptul, și să înțeleagă faptul că argumentele lor nu țin. Doamna Luling insistă, e vorba uh, aici nu de semnalul pe care vor să-l transmită. Au transmis oricum deja un semnal la comisie. Un moment où on ne parle plus Domnule președinte, sosește un moment în care nu se mai vorbește despre ce trebuie și cred că trebuie să luăm hotărârea săptămâna aceasta. Doamnă Lulling, da, uh, toată lumea v-a înțeles, nu cred că a existat nicio problemă de ordin lingvistic. Acum, votăm solicitarea domnului Svoboda. Cine este pentru? Mâna sus, vă rog. Cine este împotrivă? Cred că trebuie să verificăm electronic. Deschid votul. Die haben alle abgestimmt. A votat toată lumea? Ich frage mal, ob alle abgestimmt haben. Încă o dată, a votat toată lumea? Bun, închidem votul. Der Antrag ist abgelehnt. Se respinge. Bun, acestea fiind spuse, rămâne raportul așa cum este și... Da, da, văd că rămâne pe ordinea de zi raportul, oricum. Nu, domnule Langen, calmați-vă, lucrurile nu se schimbă. Și acum, uh, potrivit articolului 90 cu 6, avem o solicitare din partea GUE în ceea ce privește acordul PNR cu SUA și vom uh, vota uh, și raportul doamnei Intveld chiar la început. În ceea ce vește raportul Kaczmarek cu privire la administrarea ajutorului extern prin delegațiile Comisiei, Există un termen de depunere a amendamentelor uh, și se pot depune rezoluții alternative și anume până miercuri 18 aprilie la prânz. Acestea fiind spuse, am stabilit care este planul de lucru și acum trecem la ordinea de zi. Avem uh, raportul domnului Richard Howard, drepturile omului în lume și politica Uniunii Europene în acest domeniu. Și dau cuvântul mai întâi în altei reprezentant, doamna vicepreședintă a Comisiei, doamna Catherine Ashton. Lady Ashton, you're, it's, uh...